Declar sesiunea, ședința noastră deschisă din nou. Procesul verbal al reuniunii de ieri este disponibil tuturor. Există obiecții la procesul verbal al ședinței de ieri? Nu este cazul. Și atunci se adoptă. Doamnelor și domnilor, primul punct de pe ordinea de zi din această